Stimate colegi, stimați colegi, reluăm lucrările sesiunii noastre. Prezența în sală ar putea să fie și mai numeroasă. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost distribuit. Există obiecții? Constat că nu e